O să ținem cont de acest lucru în momentul în care vom uh, discuta din nou acest subiect la comisie. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum uh, am încheiat uh, această dezbatere, am primit moția de rezoluție, iar votul va avea loc mâine la 11 jumătate dimineața. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare orală cu solicitare de răspuns oral privind proceduri vamale discriminatorii împotriva camioanelor lituaniene la frontiera cu Rusia. În primul rând, vreau să dau cuvântul autorului, doamna uh, Gesine Meister, două minute. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist tatsächlich... Vă mulțumesc foarte mult. Ce se întâmplă acum la frontiera ruso-lituaniană nu poate fi tolerat sub nicio formă. Lituania are foarte multe firme de transport rutier care asigură servicii de transport către Rusia. Recent, Rusia a impus o serie de controle, dar numai pentru camioanele lituaniene. Este o măsură de represalii împotriva Lituaniei. Aceste controle s-au făcut fără nicio justificare. E practic o hărțuire a camioanelor lituaniene. Se impun inclusiv escorte suplimentare pentru acestea în Rusia. Nu putem tolera un astfel de lucru. Lituania este un stat membru al Uniunii Europene și această chestiune are implicații asupra întregului sector de transporturi din Uniunea Europeană. Din 2012 Rusia este membru al OMC-ului și a fost de acord să respecte termenii acestor acorduri. Însă iată acum Rusia încalcă aceste principii. Sigur, firmele lituaniene au mult de suferit, 2 milioane de euro pe zi se estimează pagubele pe care le suferă în prezent. Nu putem accepta așa ceva. Evident, Rusia încearcă să disciplineze fostele state membre ale Uniunii Sovietice care acum s-au apropiat de Uniunea Europeană. Știți că există intenții clare în Georgia, Ucraina, Moldova de a se orienta spre Europa și uh, represalii similare din partea Rusiei au loc acolo. politicile vamalele Federației Ruse discriminează împotriva Uniunii Europene și sper că la Comisie se vor lua măsuri pentru a remedia această situație. Acesta este dezideratul meu. Comisia să facă ceva. Veți face ceva? Ați făcut ceva pentru a remedia situația, domnule comisar? Da, okay. Thank you very much, colleague Meissner. The... Mulțumim, domnule Meissner. Aveți un cartonaș albastru din partea colegului Imbrasens. Vă mulțumesc pentru cele spuse. În opinia grupului EFT, instituțiile europene ar trebui să ia o poziție extrem de fermă în raport cu această situație, deoarece exportatorii de produse din lapte și de carne din Lituania au suferit pierderi semnificative. Sunteți de acord că toate instituțiile europene ar trebui să vorbească cu o singură voce pentru a proteja Lituania. Doamnă Meissner, pot să vă răspund foarte scurt. Sigur că sunt de acord cu astfel de idee. Trebuie să avem un front unic. Mulțumesc. În partea Comisiei are cuvântul domnul comisar de Hucht. Mulțumesc, uh, doamnă președinte și stimați membri. Comisia a fost informată de către autoritățile lituaniene că Rusia aplică restricții vamale asupra bunurilor lituaniene la punctele de frontieră de început cu data de 12 septembrie anul curent. Orice asemenea măsuri care uh, nu sunt legate de mm, riscuri specifice și obiective sunt discriminatorii și uh, nepotrivite și uh, trebuie pusă să semnul întrebării. Pe 18 septembrie, împreună cu colegul meu Șemeta, am adresat o scrisoare autorităților uh, rusești și ministrului uh, pentru dezvoltare economică din Rusia și șefului vămilor uh, din Federația Rusă și am subliniat că măsurile care au fost luate pe 12 septembrie sunt, citez, cauza unor îngrijorări întemeiate din punct de vedere economic și juridic cerem uh, clarificări în legătură cu motivul lor acestor măsuri și repetăm uh, apelul uh, puternic al Uniunii Europene la adresa autorităților ruse pentru a elimina imediat aceste restricții. Până acum autoritățile ruse n-au venit cu nicio clarificare în legătură cu motivul impunerii acestor controle. Acum verificăm compatibilitatea acestor măsuri cu regulile OMC și mai ales articolul 11 al acordului general în legătură cu tarife și uh, comerț gaz. Uh, sigur că și autoritățile lituaniene mai trebuie să ne furnizeze informații suplimentare și ar fi și important pentru noi să primim orice fel de informație pusă la dispoziție autorităților uh, lituaniene în legătură cu mm, pretinsele motive ale măsurii. Uh, între timp, noi vom pune acest subiect pe agenda următorului Consiliu OMC pentru comercializarea bunurilor pe 18 octombrie la Geneva, ca încălcare potențială a regulilor Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, vom discuta acest subiect și la nivel tehnic, deci dialog între uh, Comisia Europeană și partenerii noștri ruși. Un alt element important ar fi să examinăm și aspectele politice ale problemei și consecințele sale în ce privește cele mai recente restricții în legătură cu produsele lactate lituaniene, Comisia nu a fost informată în legătură cu natura îngrijorărilor exprimate de autoritățile uh, ruse privitoare la lactatele provenite în Lituania. Comisia are încredere în uh, caracterul sigur al lactatelor uh, lituaniene. Noi avem un sistem care impune un nivel înalt de siguranță a consumatorului și Uh, e vorba mai ales și de audituri, inspecții din partea Comisiei, statele membre și un sistem rapid de alertă uh, care ne poate permite să acționăm rapid dacă un, un anumit produs este găsit ca nefiind sigur sau periculos pentru sănătate. Uh, sunt un număr de diferențe între standardele de sănătate ruse și, rusești și europene un, uneori noi credem că standardele rusești sunt prea stricte și depășesc uh, standardele științifice. De aceea Comisia solicită autorităților rusești să ia acțiuni proporționale dacă eventual găsesc uh, cazuri de încălcare a standardelor sanitare rusești de către lactatele lituaniene. În plus, orice fel de restricție bazată pe motive de sănătate trebuie justificată de uh, expunerea riscurilor și măsura trebuie să fie proporțională nivelului de risc identificat. Restricțiile sanitare și fitosanitare rusești uh, la adresa Uniunii Europene au fost impuse de mai mult de un an de zile de acum. Comisia va continua uh, să insiste ca Rusia să-și respecte angajamentele asumate atunci când a aderat la Organizația Mondială a Comerțului. Uh, bazându-ne pe informații și evoluții ulterioare, nu vom ezita să recomandăm uh, ac- uh, ac- ca și colegii să acționeze în consecință în conformitate cu acordurile OMC. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Acum vorbitorii numele grupurilor politice. În primul rând, dau cuvântul domnului Caspari Eh, de la PP. Sehr geehrte Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Dar cred că simplificați eh, prea mult o situație tehnică. Am văzut foarte limpede că Rusia încearcă să ne submineze politica de vecinătate acesta este, este unul din mai multe exemple. Acesta este exemplul pe care îl discutăm acum, uh, camioanele lituaniene la frontiera cu Rusia și mm, procedurile vamale discriminatorii. Ar trebui ridicate aceste aspecte la OMC. Cred că a venit vremea ca Comisia să să, să discute aceste chestiuni cu ambasadorul Rusiei la UE. Serviciul de, Axa, de Acțiune Externă, um, iar reprezentanții noștri la Moscova ar trebui să le explice rușilor că relațiile comerciale între UE și Rusia sunt în pericol și că situația este extrem de nocivă la nivel uh, politic. Sperăm să putem transmite un mesaj clar din, de la Parlamentul European în această seară. Nu este vorba doar despre un uh, un atac asupra Lituaniei, este un atac asupra întregii Europe. Vreau să dăm dovadă mai multă solidaritate. Nu putem să permitem ca unul dintre statele mici ale Uniunii Europene să, să lăsăm să sângereze la propriu. Asta pentru ce? Pentru că avem, vom avea în curând un, un summit care va transmite unele mesaje, va da unele semnale. Și nu se poate ca unul dintre statele membre al Uniunii Europene să fie luată o statec de către Rusia. Cer deci comisii să parcă declarații mai răspicate. Vreau să vă rog pe toți să să fim uniți și să arătăm foarte clar că vrem să avem cu toții relații bune cu Rusia, dar în același timp, dacă este atacat, dacă atacată o țară europeană, se atacă întreaga Uniunea Europeană, un cartonaș albastru de la, col- de la colega Meissner. Mulțumesc. O să fiu succintă. Ați vorbit despre produsele lactate. Da, aveți dreptate aici. Pentru Rusia nu contează. Ei își pot procura lapte din alte locuri. Dar din câte am înțeles eu, o mare cota a exporturilor uh, de produse lactate din Lituania uh, se îndreaptă către Rusia. Nu credeți că acest lucru este dăunător Uniunii Europene? Mulțumesc. Da, cred că e îngrozitor nu e vorba doar de sectorul transporturilor din Lituania, nu doar sectorul transporturilor are de suferit, ci, din câte înțeleg eu, 90% din, din exporturile de produse lactate eh, lituaniene se îndreaptă către Rusia. Deci, eh, da, este atacat un sector, nu, nu cred că există o altă țară europeană care eh, care a raportat exportul de lactate la RAPEX. Mulțumesc. Este situație inacceptabilă. Doamna Blicheviciute. Pirmininke. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, sunt deosebit de recunoscătoare pentru poziția dată de Comisia Europeană atunci când e vorba de aceste măsuri discriminatorii pe care Rusia, iată, le aplică împotriva Lituaniei de ceva vreme încoace. Vă rog să luați toate măsurile necesare imediat, pentru că până acum ce s-a făcut nu a fost suficient. Transportatorii lituanieni suferă pierderi enorme din cauza situației de la frontieră. Interdicții referitoare la produsele lactate vor provoca de asemenea daune considerabile sectorului respectiv din Lituania. Cetățenii noștri vor avea de suferit în ultima instanță și asta se întâmplă în momentul în care Lituania are președinția Consiliului European. Summitul cu țările partenere, Ucraina și celelalte foste state membre ale Uniunii Sovietice, va avea loc tocmai la Vilnius. Trebuie să luăm poziție împotriva acestor măsuri discriminatorii. Vă încurajez încă o dată, domnule comisar și comisia în ansamblul ei, să puneți capăt acestor politici discriminatorii. Acum, odată pentru totdeauna, să nu se creeze un precedent periculos și ca, să nu, astfel de măsuri să nu mai fie aplicate și altor țări în viitor. Doamnă președinte, mă întorc și spre dumneavoastră. Domnul ministru lituanian este prezent aici. Poate i s-ar putea aloca un minut să-și exprime și dânsul opinia. Președinte, dacă domnul vicepreședinte al guvernului lituanian dorește să intervină, categoric îl invităm să facă acest lucru. Doriți să interveniți? Da. Chiar acum? Doamnă președintă, domnule comisar, Iată, procedăm puțin diferit de această dată și acum vorbesc nu în numele Consiliului, ci vorbesc în calitatea mea de membru al Guvernului lituanian. Și vă mulțumesc că îmi dați ocazia să fac acest lucru, vă mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc Parlamentului European. Și vă mulțumesc pentru această discuție de altfel. Sper că veți lua măsurile necesare. Aș dori să menționez aici o serie de aspecte care ne îngrijorează nu numai pe noi în Lituania, dar care îngrijorează întreaga Uniune Europeană. Pentru că e o chestiune care vizează toată Europa. practic, se pune în pericol întregul sistem de relații economice internaționale, se pun în pericol regulile OMC-ului. După cum știți, fără niciun avertisment prealabil, cum se face de obicei, deci fără nicio explicație, Rusia a introdus o serie de restricții care sunt în vigoare de ceva vreme. Restricții referitor la transportatorii europe, eh, lituanieni și nu e vorba numai de transportatori, e vorba și de bunurile care intră în Federația Rusă și care sunt doar transportate de Lituania, nu sunt produse în Lituania. Nu s-a dat nicio explicație pentru asta. De ce? Nu știm. Situația e anormală. Se încalcă toate regulile în vigoare. Se încalcă toate principiile de coexistență normală. Rusia nu s-a mulțumit numai cu asta au început să introducă o serie de interdicții și o campanie publică împotriva Lituaniei, împotriva lactatelor provenind din Lituania. Și nimeni nu știe ce se va întâmpla în etapa următoare. Nu știm ce o să se întâmple dacă nu reacționăm. O astfel de situație nu poate fi tolerată. E o problemă nu numai pentru Lituania, e o problemă pentru întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, apreciem foarte mult eforturile și reacțiile instituțiilor europene. În etapa actuală, solidaritatea cu Lituania este sprijinul minim pe care Uniunea Europeană îl poate oferi și sigur Europa trebuie să facă acest lucru. Vă mulțumesc pentru reacția noastră, vă mulțumesc pentru solidaritatea pe care ne-ați arătat-o. Președinta, vă mulțumim și noi. Domnule Schevicius, ministru adjunct pentru afaceri europene în guvernul lituanian. Dau acum cuvântul domnului Zile în numele ECR-ului, pentru că doamna Anders Dotter nu este în sală. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, la sfârșitul anilor 90 ehm, eram ministru, iar exporturile letone către Rusia au fost suspendate, au fost oprite. Estonia s-a confruntat și ea cu probleme ceea ce privește memorialele. Acum Rusia este membru OMC și cu toate acestea se comportă în același fel proceduri discriminatorii în domeniul energiei și transportului. Toată lumea știe de ce se poartă Rusia așa și mai ales de ce acționează astfel împotriva Lituaniei, fiindcă Rusia, când era pe vremea URSS-ului, considera Lituania ca partea teritoriului său și aplica politica divide et impera. O țară ca Lituania este, deține președinția Uniunii Europene. Ce ar crede lumea întreagă dacă Uniunea Europeană nu n-ar apăra țara care deține președinția? Mulțumesc foarte mult. Domnul Leifried are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați întrebarea? Mulțumesc. Domnule Leifried, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule Zile, am o întrebare pentru dumneavoastră. Grupul dumneavoastră politic critică de obicei vehement ideea unității Uniunii Europene și critică Uniunea Europeană. Nu este, general, nu este aceasta o ocazie de a arăta că suntem uniți la nivel european. Și poate membrii grupului dumneavoastră politic ar, ar, s-ar apropia mai mult de noi în această direcție. Domnul Zile. Grupul ECR este pentru piața unică în Uniunea Europeană și știm că nu putem avea o piață unică această chestiune afectează piața internă și nu văd cum deviem noi de la poziția noastră obișnuită. Indiferent eh, ce vor avem noi despre dezvoltarea federală a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Andruchine, două minute. Mulțumesc doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, noi discutăm aici despre o încălcare flagrantă a Rusiei, a oricăror norme, încălcare nejustificată, îndreptată împotriva Lituaniei, stată membră a pieței comune. Rusia a devenit anul trecut membră a Organizației Mondiale a Comerțului, dar nu-și respectă angajamentele asumate când a aderat de la 18 septembrie, autoritățile vamale rusești uh, impun uh, măsuri discriminatorii împotriva Lituaniei. Uh, guvernul lituanian a anunțat o anchetă, însă, între timp, autoritățile rusești dau declarații arogante în presă cum că Lituania ar trebui să <laughs> își bage mințele în cap deci avem amenințări la adresa Lituaniei că Rusia va introduce embargoul asupra, uh, nu numai asupra lactatelor, ci și asupra produselor de carne și de pește. Este intolerabil. Domnule comisar, mulțumesc pentru uh, declarația noastră de la sfârșitul septembrie. Totuși, sub presiunile rusești nu încetează, ci din potrivă se întețesc. De aceea, noi trebuie să avem un răspuns uh, la fel de sever ambasadorul rus trebuie convocat pentru a, explic, pentru a furniza explicații. Ar fi un caz uh, fără precedent, însă trebuie să luăm această măsură. Apoi Comisia Europeană ar trebui să se adreseze Organizației Mondiale a Comerțului ca ei să-i tragă la răspundere pe Rusia și să uh, le ceară să respecte regulile OMC. Dragi colegi, ar trebui să discutăm aici măsuri simetrice, cum ar fi o listă Magnitsky. Astăzi uh, e vorba de Lituania, dar mâine poate să vină rândul unui alt stat european. Nu putem tolera așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, spune domnul Rucek, Roce, Domnule comisar, dragi colegi, acum două săptămâni am discutat aici uh, măsurile discriminatorii impuse de Federația Rusă către vecinii noștri de la Est. Astăzi discutăm asemenea măsuri discriminatorii impuse la adresa unui stat membru, un stat care chiar deține președinția Uniunii Europene, Lituania. Și eu cred că e inacceptabil acest comportament al rușilor din punctul nostru de vedere al socialiștilor și democraților nu este acceptabil. Nu dorim un război comercial și nu dorim impunerea de noi bariere, din contră, ne dorim cooperarea pe continentul european, da. Dorim un spațiu economic comun cu Rusia, care este partenerul nostru strategic. Însă, după cum am spus, nu putem accepta acest tip de comportament. Deci ne susținem uh, de pe deplin colegii lituanieni, ne exprimăm de plină solidaritate cu Lituania și sunt uh, complet de acord că nu e doar un atac la adresa Lituaniei, ci un atac comercial la adresa întregii Uniuni Europene și, de asemenea, aș solicita domnului comisar să utilizeze toate măsurile pe care le avem la dispoziție în cadrul OMC și în alte organizații ca să rezolvăm această problemă e necesar să o facem cât mai curând posibil. Deoarece fermierii, producătorii de lactate din Lituania sunt afectați foarte grav și nu mai putem tolera acest tip de comportament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rocek. Domnul Landbergis. Madam President, colleagues. Doamnă președinte, stimați colegi, trebui să ne simțim bucuroși că Uniunea noastră devine una mai reală, mai solidă, care se îndreaptă inclusiv spre o politică energetică comună. Relația de vecinătate se presupune că ar trebui să fie unele de prietenie. Însă, iată, apar și elemente de ostilitate. Asta face Rusia astăzi. Rusia e mânioasă că fostele sale colonii continentale se îndreaptă mai mult spre Europa și nu spre Asia sau spre mirajul unei Eurasii. Astăzi, săgețile rusești se îndreaptă spre Lituania. Kremlinul are ambiția de a ne dicta termenii economici. Și practic provoacă întreaga Uniune Europeană. Astăzi nu discutăm de camioanele lituaniene la frontieră, nu. Discutăm de o situație anormală la frontiera între Uniunea Europeană și Rusia, nu între Lituania și Rusia. Nu e vorba de relațiile dintre Lituania și Rusia, este vorba de relațiile dintre Uniunea Europeană și Lituania. Pierderile nu sunt lituaniene, sunt europene. Firmele lituaniene sunt firme europene. De altfel, și alte state europene suferă din cauza a ceea ce se întâmplă în prezent în Lituania. Kremlinul, ca de obicei, consideră că loviturile îndreptate împotriva unui stat membru pot fi percepute în mod eronat. Ei au impresia că Uniunea noastră poate fi sfărâmată. să nu acceptăm așa ceva dacă vrem un viitor mai bun pentru Europa. Mulțumim, domnule Landsbergis. Urmează domnul Lightfried. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mm, dat de la criza economică și financiară ar trebui să respectăm un principiu în lumea întreagă. Dacă uh, ataci un stat european, înseamnă că ataci Europa. Fie că este vorba de Grecia, care a fost atacată de uh, speculă sau Lituania, care, iată, este atacată de o fostă um, superputere. Același lucru trebuie să fie val. Acest lucru trebuie să fie principiul Uniunii Europene. Iată de ce trebuie să se ia măsuri așa cum s-au luat măsuri și în cazul crizei financiare. Dar nu știu dacă dacă aceste atacuri politice, aceste demonstrații de forță politice pot să fie combătute Uh, doar uh, cu uh, o, o politică dinte pentru dinte comercială. Poate ar trebui să ne fim mai energici în relațiile noastre și să ne comportăm cu Rusia așa cum ne-am comportat cu China. Mulțumesc foarte mult. Acum începe procedura intervențiilor spontane. Aș dori să dau cuvântul doamnei Morcanite. Mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor eh, care arată că le pasă de Lituania. Și nu e vorba doar de Lituania. Timp de o lună de zile Lituania a fost atacată de Rusia, care a introdus o interdicție la adresa produselor la, la, de lactate și dorește să facă la fel în cu carnea și peștele din Lituania. Uh, da, vedem contextul, dacă vedem tabloul global, că și alți vecini ai Rusiei trec prin aceleași probleme Uh, știu ce se întâmplă acum cu Gazpromul, să ne amintim de uh, pe, conducta de petrol Drujba din Lituania, din Rusia, care a fost pur și simplu închisă. A fost închis uh, robinetul pentru Lituania. Se încalcă principiul discriminării și a proporționalității, deși Rusia a aderat la OMC. Uh, nu trebuie să credem că relațiile noastre trebuie bazate doar pe pragmatism. Federația Rusă vrea să aibă noi acorduri cu Uniunea Europeană. Dar uh, aceste comportamente ne, face să, ne fac să ne întrebăm dacă Rusia într-adevăr poate să-și respecte angajamentele. Mâine vă invităm să luați parte la o acțiune de solidaritate, să gustați brânzeturile lituaniene. Germas comisare, taip pat noriu padėkoti visiem, ne Doamnă președinte, domnule comisar, și eu doresc să mulțumesc tuturor colegilor nelituanieni care, iată, și-au exprimat solidaritatea cu Lituania. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră astăzi. Domnule comisar, intervenția dumneavoastră spuneați că dintr-o serie de motive Rusia a introdus o serie de standarde care nu se justifică din punct de vedere științific. Asta înseamnă că de multă vreme Rusia a planificat să impună sancțiuni economice împotriva oricărei alte țări. Vreau să vă reamintesc că înainte de Crăciun, transportatorii lituanieni și țările baltice trebuie să se confrunte cu cozi kilometrice la frontiera rusă. Asta se întâmplă de ani de zile. Domnule comisar, ar trebui să discutăm politica de protejare a stra- intereselor strategice economice, care se intre în funcțiune automat în astfel de cazuri. Domnul Donskis. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că ceea ce se întâmplă e o acțiune de răzbunare, că Rusia prepsește Lituania pentru uh, ceea ce face în parteneriatul estic. Uh, E clar că încearcă, încearcă să ne testeze, să vadă cât de, mult, cât de departe le permitem să meargă. Lituania în anii 90 a suferit de pe urma unei blocade economice. Este cel al doilea atac acum, dar acum, din cauza circunstanțelor împrejurilor istorice, Lituania e o țară diferită. Acum e o țară care aparține Uniunii Uniunea Europeană. Acum, întreaga Uniune Europeană trebuie să acționeze pentru că nu putem să-i lăsăm singuri. E un atac la adresa Uniunii Europene. De aceea, uh, trebuie să dăm dovadă de solidaritate și trebuie să reacționăm ca și cum întreaga Uniune Europeană este sub atac. Practic e vorba de un șantaj comercial acolo și acțiuni agresive. De aceea, înainte de summitul de la Vilnius, atât de important, trebuie să avem grijă să ne asigurăm că asemenea lucruri nu se vor întâmpla și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc acum, domnul Chelam. Thank you. Mulțumesc. Această formă de presiune este inacceptabilă, nu doar uh, direcționată împotriva unui stat um, membru, ci împotriva statului membru care deține președinția Uniunii Europene. Deci este un gest neprietenos împotriva Uniunii Europene. Nu poate fi perceput ca o dispută comercială bilaterală și, și nu s-a întâmplat și nu a avut loc întâmplător acest incident s-a exercitat uh, presiune economică și asupra Ucrainei și Moldovei în, în mod brutal. Comisia trebuie să țină cont de rezoluția Parlamentului European de acum două săptămâni care, care spune că măsurile comerciale ale Rusiei din ultimul timp sunt uh, o manifestare a presiunii comerciale. Avem nevoie de măsuri din partea Comisiei. Kremlinul a arătat încă o dată că politica sa față de Uniunea Europeană nu este prietenoasă, ci dușmănoasă și este dominată de o mentalitate imperialistă. Înainte de summit, de summit trebuie să transmitem un mesaj clar de solidaritate, trebuie să arătăm că suntem uniți și că ne apărăm statele membre, apărăm uh, libertatea statelor membre care doresc să facă parte din Europa democrată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zemke otóż ja bym chciał zwrócić uwagę na fakt że ta dyskusja nasza dotyczy obecnych Vă mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția spre faptului că vorbim de practici discriminatorii împotriva Lituaniei, împotriva transportatorilor lituanieni. Această atitudine a Rusiei pe care o vedem iarăși, iarăși, iarăși, nu se referă doar la statele baltice. Restricții similare au fost impuse împotriva producătorilor și firmelor din Polonia. Produse lactate, brânzeturi, produse din carne. În fiecare din aceste cazuri, Uniunea Europeană ar trebui să sprijine imediat țara care are de suferit de pe urma acestor restricții. Ar trebui să vorbim cu o singură voce. Pentru că în Uniunea Europeană nu sunt țări importante și țări neimportante. Vă mulțumim. Domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Iată că aceste controle inopinate uh, și nejustificate ale rușilor față de lituanieni reprezintă deja o problemă majoră, pentru că volumul uh, comercial uh, provenit din Lituania reprezintă și exporturi ale altor țări europene. Federația Rusă e unul din principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene, de aceea relațiile comerciale corecte trebuie să fie în interesul nostru reciproc. Așadar, trebuie să găsim o soluție uh, față de această situație cu aceste practici unilaterale rusești. Diplomația noastră trebuie să acționeze. Trebuie să ne asigurăm că situația nu escaladează și să nu avem un uh, adevărat război comercial, uh, care ar fi foarte grav pentru economia noastră. Nu trebuie, domnule comisar, să ezităm să începem să uh, uh, avem discuții pe fond cu partenerii ruși. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul comisar de Hucht. Thank you, uh... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Stimați colegi, nu am nicio urmă de îndoială că aceste măsuri sunt motivate politic. și probabil au legătură cu îngrijorările Rusiei privind uh, parteneriatul estic al Uniunii Europene. Am ascultat dezbaterea și mi-e clar că nici dumneavoastră nu aveți nicio urmă de îndoială privind acest lucru. Dar faptul că este motivat politic nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim cum trebuie înainte de a merge la OMC. La ora actuală analizăm compatibilitatea acestor măsuri cu OMC, fiindcă nu are rost să mergem la OMC fără să analizăm cum trebuie faptele și statisticile. Pe 18 octombrie are loc uh, Consiliul uh, OMC și vom ridica acolo această chestiune. Chiar înainte de data de 18 octombrie vom avea discuții la nivel tehnic pentru a ști cu cine stăm de vorbă. Eu uh, sunt jurist de profesie. Înainte de a merge în instanță, trebuie să pregătești dosarul, trebuie să fie bine documentat, iar OMC este o instanță. Nu este întâmplător faptul că, dacă ne uităm la toate uh, spețele care au ajuns la OMC, au, uh, s-au bucurat de câștig de cauză, fiindcă au fost pregătite temeinic. Dar vom face acest lucru rapid. Pentru asta ne bizuim și pe uh, cooperarea Lituaniei. Putem avea o reacție politică în egală măsură. Iar domnul Caspari a vorbit despre posibilitatea de a avea discuții la nivelul ambasadorilor. Am, sigur, putem să facem acest lucru în următoarele zile. Nicio problemă. Trebuie să spunem limpede uh, rușilor că uh, Așa cum ați spus mulți dintre dumneavoastră, în momentul în care uh, ataci un stat membru al Uniunii Europene, ataci întreaga Uniune Europeană. Dar eu nu am uh, un, uh, o baghetă magică pentru a rezolva problema peste noapte. Am întocmit o listă a tuturor problemelor pe care am avut cu Rusia de, la, de pe data de 20 martie 2012, momentul în care s-a Uh, interzis uh, carnea de vită din uh, toată Uniunea Europeană din cauza unui virus și din cauza încălcării unor măsuri. De atunci s-au luat, Rusia a luat enorm de multe măsuri, nu numai împotriva Lituaniei, ci împotriva multor state membre ale Uniunii Europene. Deci nu e nimic nou. Și să fiți siguri că vom lua măsurile adecvate. Dar vă rog să înțelegeți că trebuie să acționăm pe baza dovezilor, dovezi ce trebuie strânse. Trebuie să discutăm cu partea rusă, să întrebăm ce au de gând să facă și pe baza acestor, um, acestor uh, date vom lua cât mai curând o decizie. Mulțumesc. Acum uh, putem încheia dezbaterea. Și trecem mai departe la raportul lui Malcolm Harbour, ambarcațiunile de agrement și moto.